În urma demisiei domnului Albrecht, Parlamentul ia notă de faptul că acest loc este vacant începând cu 3 iulie 2018. Autoritățile naționale competente au fost informate